Ladies and gentlemen, Zaharov uh, laureates. Um, doamnelor și domnilor, stimați laureați ai premiului Saharov, doamnelor și domnilor, am uh, plăcerea și onoarea de a uh, vă saluta astăzi la această a 30 aniversare a Premiului Saharov pentru uh, libertate de gândire. Din 88, uh, Parlamentul European face eforturi pentru a îi uh, onora pe cei care acționează pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Aș dori în acest sens să spun că este o datorie care decurge din Tratatul Uniunii Europene de a promova drepturile omului. Dragi prieteni, ă, doresc să vă amintesc că laureatul din Cuba din 2005 ă, nu a putut să se deplaseze la Bruxelles și am aflat și că Asma uh, Madu, uh, care uh, a protestat în Egipt, ar fi trebuit să participe astăzi uh, pentru, uh, împreună cu uh, fica sa pentru a sărbători alături de noi, dar din păcate nu i s-a permis să părăsească Egiptul și chiar este amenințată cu închisoarea. Regimul din Venezuela de asemenea, nu uh, a permis laureatului premiului Saharov să se deplaseze. Soția sa, Patricia, a decis să se deplaseze la Bruxelles. Uh, mama lui Laurent Salek, de asemenea, a decis să vină la Bruxelles. Băiatul ei, din păcate, nu a fost eliberat din închisoare. Dragi prieteni, respectul drepturilor omului nu este negociabil. Este un principiu călăuzitor pentru cei care apără drepturile omului și noi facem acest lucru în Uniunea Europeană și pretutindeni în lume, iar premiul Saharov este un instrument esențial. Eh, avem în mijlocul nostru astăzi laureați ai premiului Saharov care se angajează prin activitate zilnică în condiții grele pentru a apăra drepturile omului. Pentru ei, libertatea de expresie, statul de drept nu este doar o datorie profesională, este o luptă permanentă. Ei luptă pentru justiție, nu pentru sine. Câteodată există presiuni mari mari asupra lor, intimidări, dar ei continuă să lucreze cu profesionalism, cu uh, expertiză uh, corectă și cu mult curaj. Parlamentul European uh, și-a introdus drepturile omului în agenda priorităților sale și acționăm acolo unde regimuri autoritare încearcă să înfrângă libertățile umane. De fapt, apărătorii drepturilor omului își iubesc țara, își apără drepturile concetățenilor. Eh, pentru ca toți să fie beneficieri. În ultimii ani, câțiva dintre laureații premiului Saharov eh, au fost urmăriți pentru activitățile lor. De fiecare dată când s-a întâmplat acest lucru, Parlamentul European încearcă să se angajeze pentru a-i apăra. Câteodată prin eh, rezoluții de urgență, câteodată printr-o diplomație abilă și tacită. Cum am spus, Patricia și Iamile se află astăzi uh, în mijlocul nostru și reprezintă pe deținuții politici Daniel Sebalos și Loren Saleh din partea opoziției democratice din Venezuela. Ei uh, au fost arestați după revoltele din uh, închisoarea Helicoid din Caracas. Uh, iar de asemenea, Salih Osman se află în mijlocul nostru. El uh, în uh, aprilie 2018, după proteste, a fost arestat. În martie, Parlamentul European și eu am făcut apel la autorități pentru ca el și alți deținuți politici să fie puși în libertate. Am avut ocazia să vorbim la telefon pentru a analiza situație, dar să nu uităm de laureatul nostru sirian Razan Zaitohneh, care uh, a fost răpit în 2013 de către milițiile armate Iaish al-Islam. Parlamentul European uh, a adoptat o rezoluție și a încercat și cu uh, forțele europene um, specializate să se angajeze pentru punerea sa în libertate. De asemenea, Raif Badavi este încă în închisoare în Arabia Saudită. Soția sa, Ensaf, este alături de noi astăzi. Bun venit în Parlamentul European. Ea uh, continuă lupta soțului său de asemenea, ă, Organizația pentru Drepturile Omului din Rusia, Memorial, se află într-o situație delicată ă, după ce ă, a fost pusă sub atac. Oyub Titiev de la Memorial din Cecenia a fost arestat în ianuarie, biroul său a fost incendiat. De asemenea, biroul grupului Memorial din Mahashkala a fost uh, atacat. Autoritățile cubane um, au um, aruncat în închisoare uh, un uh, număr de femei după o acțiune de protest pe care au organizat-o um, din păcate, laureatul Guillermo Farinas din Cuba, care a fost invitat, nu a putut să ni se asocieze. Aș dori să menționez și câteva uh, evenimente uh, pozitive. Uh, în perioada 2007-2015 uh, uh, au existat uh, alegeri în care invitatul nostru uh, Asma uh, Mahfuz uh, a participat. După aceea aș menționa-o pe Malala, care de asemenea, Malala Yousafzai, care a vizitat Parlamentul European. Există un fond în Malala clipa de față. După aceea, un alt laureat este uh, disidentul uh, Marcenco. Astăzi, uh, sărbătorim 30 de ani de la instaurarea premiului Saharov. Știți că în 1988 Nelson Mandela și disidentul uh, sovietic Anatoli Marchenko, uh, care a decedat în 1986, uh, au fost laureați. Fiul lui Marchenko, Pavel, ne-a trimis un mesaj dedicată acestei conferințe. Veți găsi uh, mesajul său în dosarele dumneavoastră. El uh, acuză lipsa uh, unui stat de drept în Rusia, uh, mai ales atunci când este vorba despre anchete politice. Ca și tatăl său Anatolii, Pavel Marcenco face apel la punerea în libertate a tuturor deținuților politici din Rusia. Declarația Universală a Drepturilor Omului de asemenea menționează aniversarea noastră la 70 de ani de la adoptarea acestei declarații. Promovarea și protecția drepturilor omului constituie o provocare. Există unele guverne care vorbesc de drepturile omului ca fiind valori occidentale care servesc anumite interese politice dar este de fapt o amenințare la drepturile cetățenilor și uh, de fapt statul de drept este pus în pericol în 1948 ceea ce numim societatea civilă nu a existat. Este greu să faci comparații, dar și astăzi ă, regimurile dictatoriale încearcă să amenințe drepturile omului, ă, să interzică activitatea unor oponenți politici, aruncând în închisoare luptătorii pentru drepturile omului și aparținătorii a acestor luptători. Ca atare, drepturile omului eh, sunt într-o situație fragilă eh, pretutinde. Chiar și în Uniunea Europeană eh, trebuie să protejăm drepturile omului. Este lecția pe care am învățat-o și în urma crimei împotriva jurnalistului slovac Ian Cuciac sau a jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia. Noi astăzi uh, trebuie să înțelegem care sunt urgențele, să ne uh, facem auzite vocile pentru a apăra libertățile democratice, libertatea de expresie. Trebuie să apărăm drepturile omului prin lupte și este o luptă globală. Este o luptă în care indivizii până la urmă pot produce o diferență și de aceea rețeaua membrilor deținătorilor premiului Saharov este importantă pentru că ei acționează în regiunile lor, sunt ambasadori ai libertății de gândire. Cu 10 ani în urmă, membrii ai Parlamentului European au uh, hotărât ca acest premiu Saharov să devină un instrument pentru promovarea uh, protejării uh, drepturilor omului. Mulți membri deținători ai premiului Saharov, membrii acestei rețele au ținut discursuri uh, în Parlamentul European, dar și în țările lor cu ocazia celei de-a 25-a aniversare uh, în 2013 uh, s-a introdus și un program Saharov Fellowship Program pentru susținerea drepturilor omului și mă bucur că deținătorii și membrii acestui program astăzi se află alături de noi pentru că au ocazia să se întâlnească, să discute despre modul în care această inițiativă a crescut și poate să se dezvolte și există și o expoziție pe care o vom vizita în seara aceasta. Este o poveste de succes, dar sunt convinsă că putem întreprinde și mai mult în Parlamentul European pentru um, a apăra libertățile democratice. Ne bazăm pe dumneavoastră, sper să ne comunicați care sunt preocupările dumneavoastră, să ne uh, informați atunci când aflați că există indivizi apărători ai drepturilor omului care se află în pericol. Pentru că um, această rețea a noastră este esențială pentru protecția tuturor și poate îmbogăți experiența noastră. În împreună cu laureații premiului Saharov, cu bursierii, putem acționa în mass media, pentru că împreună suntem mai puternici, putem fi mai activi. Deci aștept cu interes dezbaterea noastră și uh, uh, îi salut pe toți cei care au venit să sărbătorească alături de noi această 30-a aniversare. Iar acum îi dau cuvântul ultimului laureat, este copreședintele rețelei uh, premiului Saharov, Patricia Gutierrez uh, și mulțumesc uh, și vă dau cuvântul. Muy buenas tardes, eh, buenos días a todos. laureatul premiului Saharov Osvaldo Paia, mulți dintre cei care au luat parte, luat parte la această luptă au dat eh, doar exemplu și au dat și viața. Și pentru noi este foarte important un spațiu al apărării drepturilor omului și democrației de acest spațiu pentru a putea continua pentru a apăra drepturile, om, apăra drepturile omului și pentru a continua să denunțăm ceea ce se întâmplă în fiecare stat. În cazul Venezuelei, grava criză umanitară prin care trece poporul venezuelian se acutizează. Există o criză a drepturilor omului în statul nostru. Toate drepturile omului ale poporului venezuelan sunt călcate în picioare, dreptul la libera exprimare, dreptul de a face politică, dreptul de a se alimenta, dreptul la sănătate, la securitate, dreptul la viață, drepturile omului cele mai fundamentale sunt călcate în picioare de către prizonieri politici a fost eliberat vinerea trecută. Și am avut câteva ore în familie cu soțul meu, cu cei trei copii ai noștri. A fost eliberat vineri și uh, sâmbătă dimineața deja pleca numele, în numele lui și al uh, copiilor noștri și pentru cei care au fost eliberați, ceea ce înseamnă uh, pentru noi ca familie să facem parte din rețeaua Saharov și ce înseamnă pentru cei care suntem persecutați și care știm că apărăm de Cine este pentru? Muchas gracias. Eh. Bene, eh, cominciamo adesso questa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 Sunt vremuri dure și o să fie și mai dure, dar și Uniunea Europeană s-a bazat pe o propunere uh, de valori umane, nu pe o propunere uh, pe economie. Toți suntem egali în demnitate și drepturi. Acesta este un principiu de bază, de aceea vă cerem să nu nutriți de speranțe deșarte, ci să rezistați cu curaj, nu sunteți singuri. Chiar și în cele mai întunecate celule din cele mai groasnice penitenciare, în uh, așezări uh, fragile, undeva pierdute uh, în lume, uh, se duce această luptă în rândul uh, protestantarilor există întotdeauna o speranță care uh, licărește chiar și în absența unor uh, intervenții vor fi cei care nu se Uh, vor uh, lăsa, nu vor fi reduși la tăcere, ci se vor lupta pentru drepturile lor și pentru drepturile celorlalți. Apărătorii drepturilor omului, dați-le putere, onorații, alăturați-vă acestor apărători. Mulțumesc pentru aceste cuvinte frumoase. Stavros Lambrinidis are acum cuvântul. Mulțumesc, Kate ca totdeauna a fost uh, un uh, discurs uh, care inspiră și a fost o plăcere să lucrez cu și pentru tine și o voi face în continuare. E o plăcere să mă aflu din nou aici, în prezența unor prieteni europarlamentari, Antonio, Heidi, Iosef um, și mulți alții. Uh, nu de multe ori este uh, lăudată așa cum ar trebui munca făcută de uh, europarlamentari. Este o plăcere să mă aflu astăzi aici cu lideri ai organizațiilor societății civile din Europa. Mulți dintre dumneavoastră, laureații premiului Saharov, uh, ați uh, fost uh, adevărați eroi, ați fi putut să lucrați într-o bancă, să faceți averi și totuși v-ați dedicat viața pentru a-i sprijini pe toți cei din lume, din Europa. Suntem recunoscători, recunoscători și celor care nu au un nume, Uite și aici, secretariatul DROA. Nu sunt nume, ci este pur și simplu un secretariat. Sunt atât de mulți uh, apărători ai drepturilor omului, fără nume, uh, care lucrează în fiecare zi în apărarea acestor drepturi. Dumneavoastră, cei din această sală Uh, laureații uh, premiului Saharov, sunteți uh, o sursă de inspirație și un model pentru toți aceștia. Nadia și Milan, vă văd aici. Nu ați ales voi să fiți supuși unei suferințe atroce. Unii dintre dumneavoastră ați făcut acest lucru în mod deliberat. Munca dumneavoastră, chiar dacă o vreți sau nu, este o sursă de inspirație pentru milioane de oameni din lume care uh, sunt hotărâți să se alăture cauze. Conferința de anul trecut din Africa, unde au fost adoptate uh, legi care au eliminat uh, uh dreptul uh, um, violatorului să se căsătorească cu victima. Au fost adoptate decizii care sunt uh, remarcabile pentru uh, drepturile omului și dumneavoastră i-ați inspirat. În Burkina Faso se încearcă în prezent să se aplice obiectivele de dezvoltare ale uh, mileniului pentru că acolo uh, democrația uh, s-a uh, instalat treptat și a fost semnat un acord pentru, cu 19 organizații ale societății civile. Ele vor monitoriza ceea ce face guvernul pentru ca politicile lor să nu fie în folosul unei minorități. Uh, Guvernul nu vede societatea civilă ca pe un inamic. Chiar dacă există dezacorduri uneori, societatea civilă este un valoros uh, partener uh, în realizarea acestor ODM-uri. Guvernele din toată lumea încearcă să spună că Uh, trebuie uh, să fie adusă la lumina zilei uh, corupția și totuși fac altceva. Lupta aceasta nu face decât să întărească societățile. În Peru sărăcia a scăzut de la circa 54 la 20%. Este o scădere uriașă. Au făcut acest lucru uh, prin încurajarea sindicatelor, uh, a activiștilor femei, uh, cu ombudsmanul. Au stat la aceeași masă cu guvernul și au spus trebuie să abordăm sărăcia. Cum putem să facem acest lucru împreună? N-au trimis oamenii în închisori, nu i-au înjosit pe cei care îi criticau, ci s-au raliat și provocările există în continuare. Uitați-vă la populația indigenă care uh, luptă împotriva acaparării terenurilor și împotriva tuturor efectelor negative potențiale ale dezvoltării atunci când acestea apar. Uh, guvernele din uh, lume uh, încearcă să se consulte uh, pentru a aplica uh, legislația Organizației Internaționale a Muncii și dacă nu o fac, atunci Uniunea Europeană este alături de acestea, Parlamentul European este alături de ei. Dumneavoastră dați un chip drepturilor omului, sunteți o sursă de inspirație și încercați să schimbați lucrurile. Uh, sunt recunoscător personal pentru că asta este uh, responsabilitatea mea, dar sunt milioane de oameni în lume uh, care n-ar face ceea ce fac dacă nu ar fi auzit despre activitatea Parlamentului. De asemenea, produce schimbări și pe plan internațional. Iată acordul de la Paris privind schimbările climatice. Uh, ODM-urile, uh, pactul privind migrația care este negociat la nivel european. Uh, drepturile omului uh, sunt integrate intrinsec în aceste documente. Credeți că așa ar fi stat lucrurile cu 30-40 de ani în urmă, fără inspirația pe care le-ați oferit-o? ODM-urile au fost uh, uh, obiective de dezvoltare ale milienului au fost uh, adoptate în 2000 și ele au avut un impact atât de mare. Am hotărât că poți să te dezvolți doar respectând mediul și nu prin producerea unor mărfuri de proastă calitate. Pentru că nu poți să distrugi uh, uh, mediul atunci când produci astfel de mărfuri. Drepturile omului au devenit uh, tot mai importante. nu putem să-i lăsăm pe oameni să facă ceea ce vor. Uneori, cei care au astfel de gânduri pur și simplu vă înjosesc munca dumneavoastră celor care apărați drepturile omului. Noi uh, privim abuzurile drepturilor omului într-o serie de țări și spunem în mod public că astfel de încălcări apar, dar nu facem numai asta, ci susținem pe apărătorii drepturilor omului la fața locului, astfel încât ei să fie activi actorii în țara lor, nu putem să îi facem să importe uh, modeluri de uh, acțiune. Noi susținem, uh, ONU vă susține uh, activitatea Inițiativa Spotlight pe care am finanțat-o se bazează pe activitatea uh, pe care mulți dintre dumneavoastră ați făcut-o în propriile țări, apărarea drepturilor omului, combaterea violenței împotriva uh, femeilor. Facem ceea ce spunem, susținem uh, peste tot în lume astfel de acțiuni și ați uh, suferit uh, foarte mult și în felul acesta ați înlăturat disperarea. Dar aceste acțiuni sunt populare nu întotdeauna pentru că ori de câte ori te deplasezi în propria țară, nu ți se întinde covorul roșu, poate că alții beneficiază de acest tratament. Prin definiție, drepturile omului nu au fost întotdeauna populare la un prim nivel. Sunt, uh, sigur, nepopulare printre cei care vor să le încalce. Dar hai să uh, privim dreptul uh, cel mai răspândit, libertatea de exprimare. Cine s-ar fi gândit la acest drept dacă toată lumea din această sală ar fi fost de acord? Să zicem că toți am fi fost de acord. Cineva ar fi spus, da, avem uh, nevoie ca acest drept să fie consfițit în fiecare uh, Constituție. Uh, și uh, dacă nu ar fi fost așa, uh, ne-am fi dus cu toții acasă când ne-am gândit la necesitatea de a avea un astfel de drept. Tocmai atunci când există divergențe și divergențe masive. Nimeni nu are dreptul să închidă gura celuilalt. Um, atunci când uh, ai o opinia minoritară sau cea mai slab susținută, atunci intervine uh, libertatea de exprimare. De, în multe cazuri ni s-a spus uh, acest lucru de ce vorbiți despre eliminarea pedepsei capitale? 80% din populație este pentru. De ce sunteți voi, europenii uh, nepopulari, voi care hotărâți să promovați acest lucru? De ce apărați asta sau asta la altă? Știți ce? Hai să ne gândim puțin la astfel de lucruri vă spun și vă propun să ne gândim așa, suntem toți minorități. Cândva în viața noastră, la un moment dat, suntem toți minorități. Chiar și în această sală, în Parlamentul European, poate că sunteți o majoritate prin uh, culoarea pielii și vă gândiți, a, sunt majoritatea, uh, pot uh, să îi reprim pe alții, nu-mi plac, dar Uh, această majoritate pe care o reprezentați acum poate să fie și o minoritate, o minoritate din punct de vedere al orientării sexuale sau uh, al genului sau poate din cauza dizabilităților sau o minoritate uh, ținând cont de țara de origine apărătorii drepturilor omului nu numai că protejează uh, opiniile care nu sunt populare, în țările lor deseori trebuie uh, să se lupte cu cei care vor să le reprime. Și de multe ori, marea parte a populației nu se axează pe asta. Dacă vă gândiți, ei, luptea, ei luptă pentru drepturile tuturor. Uh, în momentul în care uh, ești o majoritate și consider că poți să îi oprim pe ceilalți, de fapt deschizi uh, ușa iadului. Pentru că nu te lupți pentru cei marginalizați, ci uh, te lupți pentru cei a căror voce nu se face auzită. Lupți pentru toți și de aceea vă suntem recunoscători, dragi prieteni, se vorbește atât de mult despre uh, drepturile omului care nu sunt universale. Kate uh, uh ne-a vorbit cât de șubred este acest uh, argument. Se vorbește atât de mult. Că drepturile omului sunt uh, relative, însă mulți îmi spun, domnule Laminidis, cine ești tu să vorbești? Privește la Europa la Uniunea Europeană, la provocările drepturilor omului, eh, rasismul care ia amploare, xenofobia, problema cu migrația și cu migranții și răspunsul meu este știi, da, mai perfectă dreptate, da, toți avem uh, provocări din punct de vedere al eh, drepturilor omului. Dacă încercăm să facem un test, toată lumea ar Uh, nu ar trece uh, testul. Adevăratul test al drepturilor omului este aveți acele instituții care nu permit ca imperfecțiunile noastre să fie ascunse sub covor? Poate că nu sunteți perfecta, încercați să fiți. Aveți parlamente independente ca acesta, unde oamenii pot să aibă păreri divergente, dar să le dezbată deschis. Uh, aveți uh, ombudsmani în instituțiile naționale care pot uh, să judece în mod independent abuzurile uh, unui guvern, aveți instanțe independente unde apărătorii drepturilor omului să se adreseze uh, și să li se facă dreptate fără ca uh, guvernul să fie să intervină. Sunt judecătorii liberi, aveți în primul rând o, o societate civilă liberă uh, Uh, și deschisă. Sigur, poți să nu fii de acord cu guvernul, dar poți să discuți acest uh, lucru. Uh, ți se permite să faci acest lucru. Cu alte cuvinte, oare vă asigurați că imperfecțiunile dumneavoastră vor fi abordate? Faceți acest test, gândiți-vă câte țări din lume ar avea o soartă mai bună dacă am putea să creăm astfel de instituții care să apere și să protejeze dreptul la muncă, chiar a celor care sunt cel mai puțin populari din rândul nostru. Și astăzi, când vă sărbătorim și pe bună dreptate, Sper cu adevărat ca alți oameni din această cameră să se simtă uh, în mai mare măsură un apărător al drepturilor omului pentru că i-ați inspirat și astfel să încerce să sprijine uh, presa liberă, liberă și să nu spună că absolut orice înseamnă știri false, tocmai pentru că unor conducători nu le place uh, ce aud. Dacă acest uh, lucru s-ar întâmpla, dacă toți s-ar simți ca niște apărători, atunci uh, am speranțe. Mulțumesc și mulțumesc că uh, ați venit uh, în Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să asist uh, la această manifestare. Am uh, marea satisfacție de asemenea de a fi în prezența laureaților acestui premiu și obișnuiesc să spun că în viață nu există exemple, ci persoane exemplare. Nu există mărturii, ci există martori. Și voi faceți o mărturie curajoasă de coerență cu principiile dumneavoastră v-ați confruntat cu riscuri enorme și meritați cu adevărat admirația, recunoștința și laudele noastre. În calitate de europarlamentar, uh, împreună cu alți reprezentanți, cum ar fi uh, reprezentantul special uh, Uh, pentru drepturile omului Stavros uh, Lambrinidis, am avut posibilitatea să propun mai multe candidaturi uh, pentru premiul Saharov în Europa, în Balcani, în propria mea țară, în Spania. Am văzut imagini de la decernarea premiului în Orientul Mijlociu, în țările primăverii arabe, în America Latină asemenea celor, uh, celorlalți intervenienți, uh, uh, o mână de oameni din Venezuela în 2017 au fost deținuți, au fost urmăriți, persecutați și totuși nu s-au lăsat. Ei luptă și în prezent. Saharov spunea că vocile care contează cel mai mult sunt vocile care nu sunt auzite. Iată de ce Parlamentul European, prin acest premiu, a dorit uh, să dea voce celor care nu au avut-o până acum. Astăzi aș vrea să mă asociez acestei cereri care a fost făcută de Parlamentul European de eliberare uh, necondiționată și imediată a tuturor deținuților politici din Venezuela. Vreau să-mi exprim uh, solidaritatea Uh, uh, cu uh, primarul venezuelean laureat în 2017. Acest premiu a fost instituit de Parlamentul European cu 30 de ani în urmă. Totul este valabil și astăzi. Exigența de libertate, de liber, de susținere a drepturilor fundamentale sunt în continuare priorități Zilele trecute am citit un articol uh, a lui uh, Vargas Llosa care făcea referire la un uh, articol al lui Fukuyama uh, și sfârșitul uh, istoriei și spunea că după dispariția zidului Berlinului și a Uniunii Sovieticii, uh, sovietice, lumea a intrat într-o fază în care drepturile fundamentale vor fi dobândite pe toate uh, meridianele. După 30 de ani, ce vedem? Cred că nimeni nu vrea să facă o interpretare optimistă a vremilor pe care le trăim. Aș vrea să vă spun doar că Parlamentul European va fi în continuare foarte atent la acest uh, angajament uh, prin premiul Saharov, prin rezoluțiile pe care le adoptăm, ca cea uh, pe care am adoptat-o la ultima sesiune plenară drepturile omului în Nicaragua sau în Iran și avem un angajament indestructibil uh, pentru promovarea drepturilor omului uh, peste tot în lume. Adevăratul uh, protagonist al drepturilor omului sunteți dumneavoastră care le promovați și luptați pentru ele. Vă mulțumesc! Gata. Siamo leggermente in ritardo, ma... Suntem într-o mică întârziere. Dar ă, avem și ocazia de a face observații, de a solicita răspunsuri, iar după aceea trecem la cea de-a doua grupare de intervenții. Dar dacă nu dorește nimeni să intervină, atunci doresc să le mulțumesc cordial lui Kate Gilmore și Stavros Lambrinidis pentru contribuțiile lor, care sunt foarte apreciate și să trecem la următorii invitați. Eu vă mulțumesc foarte mult! Bine, inițiamo questo secondo panel. Vă propun să trecem și la următoarea dezbatere. E vorba de uh, mecanismul de protejare al Uniunii Europene pentru uh, cei care sunt angajați în apărarea drepturilor omului. Spuneam că este cea de-a 30-a aniversare de la înființarea acestui premiu și în același timp au trecut 20 de ani de la Declarația Națiunilor Unite privind apărarea drepturilor omului. Și ă, considerăm că este o prioritate partajată pentru Uniunea Europeană și pentru Națiunile Unite. Parlamentul European își exercită competențele democratice pentru crearea de instrumente necesare pentru protecția celor care sunt angajați în apărarea drepturilor omului. În acest context, instrumentul european pentru democrație și drepturile omului înființat în 2006, este expresia uh, de a uh, stimula apărarea drepturilor omului în state terțe. În același timp, pe plan mondial, este cel mai amplu program pentru apărarea democrației și drepturilor omului. În uh, această uh, a doua uh, dezbatere. Vom vorbi despre acest instrument uh, utilizat în acele regiuni din lume care au fost cele mai dificile. Avem patru aspecte: Antoine Madelin de la Protect Defenders, Emily de Wolf ea face parte din uh, consorțiul WhatsApp din Mexic. Aigerim Camidola, care acționează pentru drepturile LGBTI în cadrul Feminita din Kazakhstan și Lolita Chavez, finalist uh, pentru obținerea premiului uh, Saharov pentru ediția 2017. Lolita Chavez este din Guatemala. Îi dau cuvântul domnului Antoine Madelin. Fiecare vorbitor uh, va dispune de aproximativ 10 minute. Doamnelor și domnilor, în numele organizației Protect Defenders, care face parte din Federația Internațională a Apărătorilor Drepturilor Omului, să vă felicit pe dumneavoastră cei care sunteți deținători ai premiului Zaharov, dumneavoastră prin angajamentul cotidian, așa cum s-a spus și în prezentare, uh, apărați drepturile omului, uh, dumneavoastră sunteți ilustrarea uh, contemporaneității uh, luptei uh, inspirate de Andrei Zaharov. Dumneavoastră sunteți personificarea și uh, practicanții uh, acestei lupte, cei care uh, fac față provocărilor și uh, uh, luptă împotriva dictaturii, uh, pentru promovarea drepturilor omului, pentru promovarea uh, dreptății sociale, uh, cei care încearcă să contracareze fenomene de naționalism exacerbat, de rasism, de înarmare. Este surprinzător să constatăm că la atâția ani uh, de la existența acestui premiu uh, există uh, o luptă care, sub semnul activității lui Andrei Saharov, rămâne o necesitate contemporană. De aceea trebuie să medităm împreună cum putem să progresăm, cum putem să fim mai eficienți, ce nu am făcut până acum pentru ca această moștenire a lui Andrei Saharov să devină o realitate. În acest context, vorbesc în fața dumneavoastră, care sunteți uh, oameni care s-au confruntat cu cele mai teribile forme de uh, represiune. V-ați pus viața în pericol și trebuie să uh, spun Uh, pentru că, din păcate, există și uh, deținători ai premiului care nu au putut să participe la această discuție pentru că nu li s-a permis să călătorească, așa cum a spus și Heidi Hautala. Dumneavoastră v-ați confruntat, deci, cu mari uh, riscuri. Organizațiile, uh, cum este și cea din care fac parte, uh, au încercat să mobilizeze um, eforturi pentru a um, susține uh, lupta dumneavoastră um, pentru a putea să continuați să acționați în acest sens împreună cu Uniunea Europeană sau am găsit în Uniunea Europeană un uh, aliat pentru a susține această luptă, iar Uniunea Europeană, prin participarea și Parlamentului European, a luptat pentru a dezvolta uh, dezvolta și crea rețele ale organizațiilor care luptă pentru apărarea drepturilor omului în lumea întreagă. Acestea sunt ideile care își propun să îi apere pe luptător și astfel s-a creat această rețea din 12 organizații ale luptătorilor pentru drepturile omului care acționează de eh, mai bine de un deceniu. Noi ne propunem să susținem pe luptătorii pentru drepturile omului și organizațiile din care fac parte pentru ca ei să poată să-și continue această luptă în ciuda uh, riscurilor cărora se supun în fiecare zi. Iar după trei ani, datorită și contribuției Uniunii Europene, noi am reușit să atragem în activitatea noastră aproximativ 11.000 de luptători pentru drepturile omului din lumea întreagă. Noi am acordat sprijin indivizilor pentru ca ei să poată să supraviețuiască în condiții de amenințări fizice. Avem exemple în acest sens, printre altele, uh, este vorba de organizații din Pakistan, uh, jurnaliști care uh, sunt amenințați cu extrădarea sau se află sub presiune pentru că au luptat împotriva corupției apărători ai uh, terenurilor uh, pentru uh, a-i apăra pe cei amenințați cu expropierea, mulți indivizi care acționează pentru drepturile LGBTI, care sunt supuși de asemenea unor riscuri și amenințări. Am încercat să găsim cele mai noi uh, metode posibile pentru a susține pe acești oameni. Să punem pe picioare un mecanism care încearcă să susțină și să promoveze activitățile esențiale ale uh, ONG-urilor care activează pentru apărarea drepturilor omului în comunitățile vulnerabile. Aproximativ 100 de asemenea organizații au uh, beneficiat de sprijinul nostru din zone de conflict, din Siria sau Turcia, organizații care luptă pentru drepturile femeilor sau uh, Uh, um, care uh, se opun expropierii uh, terenurilor în Asia de Sud-Est. Noi încercăm deci să susținem toți oamenii angajați în apărarea acestor drepturi. Am dezvoltat un mecanism care oferă și oportunități locale pentru a-i apăra pe cei care se află în Um, amenințați de riscuri și um, avem uh, relații cu peste 300 de asemenea luptători uh, pentru drepturile omului uh, din lumea întreagă. Încercăm să protejăm și familiile lor, încercăm să le facilităm accesul la pregătire profesională, Ehm, pentru că ehm, și acolo unde au existat relocări, apărătorii pentru drepturile omului să poată să continue activitatea lor peste 5.000 de asemenea luptători pentru drepturile omului au beneficiat de ehm, training inclusiv uh, în domeniul digital sau în, în ce privește strategia uh, acestui tip de luptă. avem uh, peste 2000 de cazuri de alerte legate de asemenea atacuri față de luptătorii pentru drepturile omului și Asta spuneam uh, pentru luptătorii din lumea întreagă. Aceste provocări au putut fi rezolvate printr-o bună coordonare și sinergie a organizațiilor uh, ca cea din care fac parte. Există un consorțiu care coordonează această activitate pentru a face față acestui tip de amenințări pe plan global și pentru a reacționa față de aceste amenințări într-o manieră cât mai completă. Iar în ultimii trei ani uh, am făcut față unor provocări mari și unor provocări crescânde, pentru că situația pe plan global s-a înrăutățit uh, în multe țări. Um, lupta pentru uh, drepturile omului este sinonimă cu uh, expunerea la riscurile maxime deci este nevoie ca și sistemul de protecție al acestor luptători să fie îmbunătățit și mecanismul trebuie să fie susținut. Noi încercăm să găsim cele mai potrivite căi pentru uh, a asigura o durabilitate muncii noastre pe plan local și pe plan global, dar uh, de fapt, um, intervenim în situații de urgență și asta, din păcate, nu reușește să diminueze riscurile la care se supun cei care luptă pentru drepturile omului. Este nevoie de o mobilizare amplă împotriva naționalismului, fascismului, uh, atitudinilor dictatoriale, pentru că uh, și Andrei Saharov a încercat să lupte împotriva acestor fenomene. O modalitate de a uh, consolida lupta noastră este pe baza unor decizii politice. Iar aceste decizii politice pot fi luate de Uniunea Europeană pentru a permite un acces liber și mai simplu a luptătorilor pentru drepturile omului uh, pentru uh, a intra pe teritoriul Uniunii Europene și poate din acest punct de vedere să fie acordată o viză cu, pentru intrări multiple și știu că există uh, eforturi în acest sens. Alte forme de susținere sunt cunoscute de Parlamentul European, au fost uh, dezvoltate de acest Parlament. Acest premiu care atrage atenția asupra uh, amenințărilor care există în lume pentru uh, luptători angajați pentru drepturile omului și uh, știm că recent uh, a fost adoptată o rezoluție privind uh, situația drepturilor omului în Arabia Saudită iar Uniunea Europeană și statele membre trebuie să reacționeze față de asemenea amenințări. Crearea unui mecanism pe care noi l-am dezvoltat uh, și a fost și o solicitare din partea Parlamentului European adresată Comisiei de a ne servi de asemenea mecanisme. Și trebuie să ne gândim cum statele membre ale Uniunii Europene pot să facă față obligațiilor care le revin în a apăra drepturile omului, uh, pentru că uh, ar trebui să fie interzisă vânzarea de armament uh, statelor în care există regimuri dictatoriale, pentru că și în felul acesta se poate uh, proteja mediul înconjurător și pot fi protejați oamenii care luptă împotriva dictaturii din aceste regiuni. Iar această provocare trebuie să fie analizată de către Parlamentul European și uh, trebuie să existe o implementare proactivă a acestor demersuri. Alte provocări în uh, legătură cu uh, acordurile comerciale pe care Uniunea Europeană le negociază. Organizațiile pentru drepturile omului trebuie să fie consultate, trebuie să poată să se implice în a defini mediul în care aceste acorduri comerciale ar urma să fie aplicate, pentru că trebuie să, să înțeleagă mai bine cum ar putea să-și uh, manifeste uh, poziția comunitățile direct implicate. Și anul trecut, a existat și o analiză directă a problematicii uh, drepturilor omului în relația cu autoritățile din state terțe. Și uh, fie că e vorba de contacte în care uh, personalități din state terțe vizitează Uniunea Europeană, fie delegații din Uniunea Europeană se deplasează în aceste regiuni. Și aș da un exemplu, un fost laureat al premiului Saharov, conduce acum uh, Burma, uh, Myanmar, uh, Aung San Suu Kyi. Iar Parlamentul European s-a adresat acestei doamne făcându-i recomandări simple și concrete legate de respectarea drepturilor omului, pentru că există aici o criză legată de situația populației rohingya din această țară și din acest punct de vedere trebuie să fie respectat dreptul internațional în materie de uh, drepturile omului. Deci, iată, Andrei Saharov a, uh, prin lupta sa a creionat o direcție de acțiune pentru apărarea libertății de expresie, de gândire, drepturile omului trebuie să fie respectate în toate societățile și uh, uh, trebuie să luptăm pentru echitate socială pentru fiecare femeie și fiecare bărbat. Salutăm rezoluția uh, și decizia Parlamentului European de a apăra aceste deziderate. Trebuie să existe actori vigilenți care însoțesc implementarea acestor demersuri. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. sporită a acestei regiuni cu intenția ca această militarizare să se generalizeze asupra întregului stat Oaxaca. Este vorba de o politică uh, relaționată cu controversata legea securității interne de care mulți dintre dumneavoastră sper probabil ați auzit. Deci, în acest, acest context a afectat uh, disproporționat femeile uh, în ceea ce privește uh, pentru că pe lângă uh, atacurile la care sunt supuse pentru că sunt apărătoare, trebuie să se confrunte și cu riscul de inerent uh, a, a fi, reprezentat de a fi o uh, femeie în Mexic, în statul Oaxaca. În ultimul an și jumătate am contorizat 178 de uh, femicide doar în statul Oaxaca. Uh, așadar, uh, există în acest moment o uh, îngrijorare majoră în legătură cu aceste atacuri, în special atacuri asupra femeilor. Pentru a vă da o cifră, am contabilizat cel puțin 25 de asasinate de apărători și de uh, Uh, jurnaliste și în acest an deja trei asasinate ale apărătoarelor. Și în statul Oaxaca 159 de atacuri doar în 2018 și uh, 41 de atacuri împotriva mm, femeilor apărătoare. Aceste cifre sunt foarte îngrijorătoare și în spatele fiecărui atac uh, mai avem, pe lângă acestea mai avem și patru cazuri de asasinat, patru cazuri de dispariții. Uh, ultimul dispărut este Ernesto Sernas, avocat uh, al unui apărător pentru al drepturilor omului, care se află sub acuzare avocatul care îl apăra pe acesta și care îi apără pe uh, colegii care sunt puși sub acuzare este în momentul de față dispărut. Vă împărtășesc așadar marea preocupare pentru situația din Oaxaca, din uh, Mexic, dar și pentru America Centrală și poate colega mea poate să vă vorbească mai mult despre situația din alte uh, state din Uh, America de Sud, unde situația apărătorilor drepturilor omului este uh, periclitată. Mulțumim. Uh, vă mulțumim foarte mult. Recunoaștem importanța premiului Saharov pentru sensibilizarea pe care a permis-o situația din America Centrală este extrem de uh, complexă și să sperăm că vom putea să uh, aducem la îmbunătățire în această regiune prin acțiunile concrete ale acestui grup. Vă mulțumesc. Uh, Aigerim, doamna Aigerim Camidola. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această ocazie de a mă exprima astăzi. Îmi face o mare onoare de a fi aici astăzi și de a vă vorbi în legătură cu situația femeilor LGBTQ din Kazahstan. Provin dintr-o țară care făcea parte din Imperiul Sovietic, unde s-a născut mișcarea Saharov și acum, după 30 de ani, această mișcare este de actualitate în regiune și în Kazahstan. Astăzi reprezint inițiativa feministă din Kazahstan, Feminita, care lucrează asupra legislației antidiscriminare și împotriva crimelor bazate pe ură în funcție de gen și orientarea sexuală în Kazahstan nu a fost uh, deloc ușor datorită în principal a trei factori. Și aș dori să vi descriu pe scurt un climat uh, represiv pentru societatea civilă și pentru activism de orice tip uh, în țara noastră, care include legi restrictive în legătură cu ONG-urile. Asemănătoare cu legislația uh, cu privire la agenții străini dintr-un din statul nostru vecin, uh, care limitează libera întrunire, libertatea de exprimare uh, și uh, uh, se abuzează și de legislația antiterorism și antiextremism care le permite să încarcereze orice disident sau oponent al sistemului. În al doilea rând, ne confruntăm cu vulnerabilitatea drepturilor femeilor în Kazahstan. Aici trebuie să menționez că statul Kazahstan se poziționează pe scena internațională ca un stat uh, în modernizare și în dezvoltare și în, uh, vrea să ajungă în top 30 al statelor celor mai moderne din lume, însă în ciuda acestui fapt, situația drepturilor omului nu este ideală. Uh, femeile sunt reprezentate ca în primul rând mame îngrijitoare, Uh, rolul, cu rol reproductiv și de îngrijire în soție, societate. În al treilea rând, există o homofobie și transfobie, lesbofobie susținută de către stat, în care reprezentanții statului nu pronunță uh, termenul LGBTIQ și În acest fel, această problemă devine invizibilă a discriminării acestor persoane. Discursul în presă este în marea sa majoritate negativ și deseori incitator la ură față de aceste persoane. Statul de asemenea refuză să adopte legislație antidiscriminatorie în ciuda Uh, recomandării ONU explicită în sensul acestei uh, uh, aprobării acestor legi împotriva discriminării, ca consecință sancțiunile de stat duc la un climat de ură și violență împotriva comunității LGBTIQ din stat. sunt și alte bariere structurale și legislative. Nu există legislație antidiscriminare, nu există legislație împotriva discursului incitator la ură și, în consecință, apărătorii care lucrează Grazie, grazie davvero. Mulțumesc. <clears throat> Lolita Chavez. Păi Quiero en principio saludar, eh, dar fuerza. Aș vrea, în primul rând, să vă salut și să mulțumesc tuturor celor din sală pentru recunoașterea dată fraților și surorilor noastre care în ultimii 30 de ani au luptat și au fost încuronați uh, cu mm, premiul uh, Saharov. Iau cuvântul acum pentru a vorbi de poporul pe care îl reprezint în uh, Guatemala. Suntem într-o alertă permanentă. pentru că această alertă a reprezentat-o vulcanul, au fost uh, oameni care au trebuit să-și părăsească uh, casele, au fost victime. Uh, sunt promotor ai drepturilor omului care fac parte din diferite organizații și care au fost nevoiți să plece, să fie strămutați. Vreau să transmit acest uh, mesaj. Guvernul uh, guatemalez are obligația să respecte drepturile fundamentale și uh, să apere pe cei care trăiesc pe teritoriul guatemalez în cazuri de urgență. Nu putem să fim văzuți ca cetățeni de mâna a doua, dar asta se întâmplă de fapt în uh, Guatemala. Și aș vrea să denunț pe președintele Morales care a spus că guvernul nu va cheltui un bănuț pentru uh, a reacționa la această urgență. Vă rog, avem nevoie de da, să punem capăt unei astfel de situații. Este o tragedie pentru copiii noștri care sunt răniți și nu sunt duși în spitale. Este o situație de urgență. Ca apărător ai drepturilor omului trebuie să fim în măsură să denunțăm orice încălcare a drepturilor uh, noastre, așa cum este această încălcare apărătorii uh, drepturilor omului luptă pentru drepturi egale pentru toată lumea. Nu trebuie să existe uh, drepturi diferite pentru oameni diferiți. Populația noastră a fost atacată în mod semnificativ pentru că nu numai că ne-am luptat uh, să ne apărăm drepturile, dar și pentru a uh, apăra drepturile uh, unor specii de pe teritoriul nostru, ecosistemul din ținutul nostru care este uh, amenințat, așa cum este și populația indigenă. Astăzi am venit aici pentru a transmite un mesaj în legătură cu modul în care apărătorii uh, drepturilor uh, omului din 2015 și 2016 au conlucrat în America Latină. Am încercat să ne unim forțele, să acționăm în mod colectiv și am uh, cooperat cu uh, apărătorii drepturilor omului din America Latină și din Europa. Am încercat să aducem uh, la oaltă femei din diferite comunități astfel pentru că avea un impact asupra politicilor. Deci nu acționăm doar uh, uh, pe plan local, ci în viața noastră de zi cu zi luptăm în căminele noastre, în comunitățile noastre, pentru că violența nu se oprește niciodată. Trebuie să luptăm în continuare pentru a avea zone libere de violență, libere de discriminare, astfel încât să trăim de fapt așa cum ar trebui să o facem, împreună cu pământul, cu recoltele, cu apa și cu ecosistemul. Nu trebuie să fie văzute acestea doar ca bunuri comercializabile. Este un moment în care eu, asemenea altora, doresc să o menționez pe Masiva Sonia Asares și alte femei, alte colegi, femei care luptă pentru uh, planetă, pentru femei, așa cum o fac și eu. Multe dintre ele au avut probleme serioase, unele dintre ele nu mai sunt printre noi. Asta este realitatea apărătorilor drepturilor omului în zona de unde vin. Iată de ce încercăm să ne ridicăm vocea și să spunem ceea ce spunem. Acest raport uh, este unul inițiat de noi, este un raport care aruncă lumina asupra uh, cazurilor de agresiune care uh, uh, îi afectează pe uh, apărătorii uh, drepturilor uh, omului până în 2016 și am mai avut mai bine de 1100 de cazuri uh, de agresiune împotriva părătorilor drepturilor omului. În 80% din cazuri au fost uh, situații repetate. Uh, viețile acestor apărători ai drepturilor omului sunt amenințate și asta ne preocupă, pentru că raportul nostru evidențiază că în 2015 și 2016 au fost mai bine de 2100 de cazuri de agresiune împotriva apărătorilor uh, drepturilor omului o creștere cu 30% față de perioada anterioară. Acest lucru ne îngrijorează. Situația se înrăutățește și nu se îmbunătățește. Este important să spunem care au fost drepturile care au fost apărate atunci când au avut loc aceste incidente agresive, uh, drepturi de mediu, drepturile populației indigene, drepturile de reproducere, drepturile de gen, drepturile sexuale dreptul de a participa în viața politică, dreptul la o viață fără violență, uh, dreptul de a apăra drepturile dreptul la justiție, la libera exprimare, dreptul de a trăi pe uh, un pământ sănătos. Nu suntem uh, infractori, nu suntem criminali, dar uh, mulți dintre noi am fost pradă unor atacuri uh, Uh, salut eforturile care se fac uh, pentru a fi protejați. Eu sunt încă în viață, sunt liberă, deci pot să spun că avem nevoie de programe de protecție pentru comunitățile noastre. Nu m-am născut pentru a fi violată sau pentru a fi omorâtă, ci pentru a trăi și trebuie să am posibilitatea să trăiesc. Și poate că Așa se va întâmpla, fiindcă apăr drepturile omului. Uh, recunosc eforturile care se fac de toți cei care merg pe aceeași cale a apărării drepturilor omului, apărării pământului. Vreau să uh, salut uh, țara care îi primește pe refugiați aceasta este calea de urmat. Nu vă închideți granițele, pentru că noi suntem apărători ai drepturilor omului. Este un angajament. Premiul Saharov ne oferă posibilitatea și instrumentul uh, de a face acest lucru este unul dintre multele mecanisme pe care Uniunea Europeană le poate folosi pentru a ne susține această cerere uh, de a ni se respecta drepturile și libertatea. Trebuie uh, să analizăm și conceptul dezvoltării. Populația indigenă vorbește de viețile noastre. Vă rog, ascultați-ne, trebuie să vă pese de noi, pentru că noi uh, vă putem ajuta uh, să promovați această abordare neoliberală. Trebuie să se recunoască ceea ce a făcut Organizația Națiunilor Unite în legătură cu conceptul de dezvoltare și uh, analiza sărăciei. Nu ar trebui să sărăcim în continuare toate aceste mecanisme uh, în slujba uh, dezvoltării atunci când uh, vin în țările noastre, sunt promovate de transnaționale, multe din acestea uh, la origine europene și noi vă întindem mâna. Biodiversitatea, dorim biodiversitate, dorim ca uh, oricine este uh, feminist sau face parte dintr-o comunitate a lumii să ofere astfel de modele de viață. Și doresc de asemenea să spun că vom merge în continuare pe această cărare. Îmi e dor de țara mea, însă și viața e importantă. Aș vrea să mă pot întoarce în Guatemala. Îmi este dor de copiii mei, de comunitatea mea, îmi e dor de viața locală și de uh, felurile tradiționale de mâncare, însă doresc uh, să trăiesc în continuare și sper din toată inima că vor fi găsite urgent alte soluții, pentru că metoda neoliberală duce la violență și vreau să spun acest lucru public în Parlamentul European. Vreau să-i recunosc eforturile și faptul că am fost nominalizată. Vreau să rog Parlamentul European să vegheze ca pe agenda sa să figureze și o vizită în Guatemala. Populația indigenă are nevoie de acest lucru. Uh, avem nevoie pentru ca crimele să se oprească. În luna mai, patru apărători ai drepturilor omului au fost omorâți. De asemenea, vrem să putem vorbi nu numai despre apărători, dar și despre organismele pe care le reprezintă. Reprezentăm organisme uh, și am uh, luptat mult pentru apărarea teritorială, însă apărătorii drepturilor omului sunt uciși cu arme și în acest raport avem date statistice cu privire la astfel de crime. Și eu am fost atacată cu arme în încercarea de a fi redusă la tăcere. Uh, acest uh, uh, premiu Saharov este un tribut adus celor care nu pot fi reduși la tăcere și care sunt uciși. Eu pot să vorbesc pentru că sunt încă în viață. Sunt un apărător al drepturilor omului, nu sunt uh, uh, un criminal, eu apăr viața și asemenea altor apărători ai drepturilor omului sunt o mamă, sunt o apărătoare a drepturilor omului și voi continua toată viața să fiu Mulțumim foarte mult uh, oaspeților noștri, noștri și aș vrea să spun două lucruri. Uh, în primul rând, noi ne uh, alăturăm aceste invitații făcute de Lolita Chavez și să uh, vedem cum uh, uh, Comisia DRO ar putea să organizeze o vizită în Guatemala pentru a exprima nu numai solidaritatea, ci pentru a analiza situația la fața locului. Și al doilea mesaj uh, pe care l-am realizat cu acest panel este că avem o mare bogăție uh, în lume pe care o reprezintă apărătorii drepturilor omului și trebuie să apărăm această bogăție. Și uh, vom uh, activa în fiecare zi pentru acest lucru. Trecem la al treilea panel. Vă mulțumesc tuturor! O invit pe Linda McEvan, președinta Comisiei DEVE, să prezideze al treilea panel Okay, colleagues, I understand. I've been another meeting, so unfortunately I wasn't able to be din păcate nu am uh, putut să fiu de la bun început aici pentru că am uh, prezidat altă întâlnire. Vreau să spun cât de onorată sunt să mă aflu aici uh, în prezența multor distinși avocați aflați în auditoriu. Știu că ați avut o după-amiază interesantă și aștept să mă întâlnesc cu toți la ora 18.30 la recepție. Trecem la a treia parte, ultima a după amiezei, în legătură cum autoritățile locale se implică în protejarea uh, apărătorilor um, și uh, o să mă refer la situația și experiența din alte posturi. Avem experți de la Fundația Hamburg, eh, reprezentați de doamna Martina Borle. Domnul Kamal Ciomani și apoi o contribuție din partea Parlamentului European în ceea ce privește vizele în scop umanitar. Juan Fernando López Aguilar este raportor uh, de la Comisia Libe care activează în, această, în acest uh, domeniu. Eu uh, trăiesc în Sheffield, în nordul Angliei și am făcut parte din autoritățile locale și cred că autoritățile locale uh, pot să joace un rol uh, important. Uh, am primit oameni din Chile în anii 70, din Africa de Sud în anii de apartheid, din Birmania, din Congo nu vorbim uh, prea mult în instituțiile europene, vorbim mereu despre guverne și despre state, dar cred că trebuie să vorbim uh, mai mult despre modul în care orașele și autoritățile locale pot să joace un rol cheie în apărarea drepturilor omului. Deci, fără prea multe vorbe, o să dau cuvântul uh, doamnei Martina Boerle de la Fundația Hamburg pentru persoane persecutate politic. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Oh, sorry. Um, um, um, ich freue mich sehr, dass îmi face mare plăcere că am fost uh, invitați amândoi și Kamal Giomani și eu, pentru că, iată, sărbătorim împreună aniversarea 30 de ani de la înființarea premiului și că există atât de mulți deținători ai premiului în sală, dar și reprezentanți ai ONG-urilor și că am și ocazia să cunoaștem deputați europeni. Înainte de a vă povesti despre activitatea noastră, pentru protejarea uh, celor persecutați politici, vreau să vă spun că fundația din Hamburg are o legătură cu Zaharov, pentru că fundația a fost înființată în 1986, deci există de 32 de ani, și primul oaspede al fundației noastre pe care am putut să-l invităm a fost un reprezentant din Bașchiria pentru care uh, s-a angajat Andrei Saharov era Nisabidim Ahmedov, care a petrecut 20 de ani în uh, lagărul din Siberia și după aceea a fost închis uh, într-o instituție psihiatrică doar pentru că a participat la o demonstrație. Iată, este o scrisoare uh, care a fost adresată Uh, unei comisii din Moscova, în care Andrei Saharov în 1985 s-a interesat de domnul Ahmetov, cum îi merge, uh, care e starea sănătății, dorea să afle amănunte și în 1988 Nizamedin a fost uh, primul oaspede al fundației de la Hamburg pentru persecutații politici și după aceea când s-a întors și a primit uh, o uh, mică rentă din partea Fundației Saharov. Iată că uh, în felul acesta există o legătură cu Andrei Saharov. Această ultimă fotografie a fost a lui Niza Medin. Deci, ce aș dori să mai menționez înainte de a mă referi la activitatea fundației noastre este că vreau să spun că și noi primim un uh, sprijin din partea Uniunii uh, Europene prin Protect Defenders și Antoine uh, va vorbit despre ceea ce întreprinde această organizație și noi am beneficiat de sprijin prin instituția Protect Defenders și am putut să invităm uh, trei apărători ai drepturilor omului în plus la Hamburg, pentru că altfel nu am fi avut posibilitățile financiare să o facem. Deci, iată că există o legătură și uh, în felul acesta cu Uniunea Europeană. Fundația de la Hamburg pentru persecutații politice a fost înființată în 1986 de către cine? De atunci de către Klaus von Donani. El a fost uh, primar în 1986 și poate că vă este cunoscut și pentru că tatăl său uh, a fost un oponent al lui Hitler. Spre sfârșitul războiului a fost arestat și a fost uh, um, împușcat. Klaus von Donani, um, um, fiind primarul Hamburgului, uh, și știți, Hamburgul este oraș hanzeatic, este un fel de mic stat, iar Klaus Fontonani s-a angajat foarte mult în favoarea celor care luptă pentru democrație și libertate și și-a dorit ca pentru acești luptători să înființeze o fundație care să poată să-i protejeze pe acești luptători. În felul acesta, deci, s-a înființat fundația noastră acum 32 de ani eu lucrez de 27 de ani la această fundație, iar această fundație din Hamburg pentru uh, persoanele persecutate politic are și un subtitlu, Voci pentru libertate este acest subtitlu. Acordăm uh, până la 5 burse anual și anume, ceea ce este important de spus, fără să existe o specificare legată de profesie sau de țara din care provine bursierul, fie că este jurnalist, fie că este artist, dacă sunt persoane care s-au angajat pentru democrație și pentru libertate, sunt eligibili. Deci, deci sunt apărători ai drepturilor omului pe care încercăm să îi uh, protejăm, să-i scoatem dintr-o zonă de risc, să le permitem să um, formeze um, un forum, să se întâlnească cu uh, oameni de aceeași orientare. Deci um, pot deveni în felul acesta multiplicator pentru că noi îi sprijinim să participe la conferințe politice, la activități politice, la uh, am uh, organizat și lecturi, uh, am fost invitați autori, uh, dar și fotografi și jurnaliști, iar bursierii noștri au posibilitatea să se aibă întâlniri și în școli, să aibă discuții cu elevii, alte contacte cu mass media și uh, informăm, bineînțeles, și opinia publică din Hamburg, dar creăm și contacte naționale și internaționale. lucrăm foarte strâns cu diversele ambasade, cu ONG-urile angajate pentru protecția drepturilor omului cu instanțe administrative și importantă este și constelația în care acționăm. Spuneam uh, uh, primarul din anul 1986 a înființat uh, această fundație și în statutul fundației se spune că primarul care este activ în momentul uh, respectiv este președinte. Dar noi suntem un ONG, nu suntem dependenți de orașul Hamburg. Acționăm independent, dar în ciuda acestui statut de ONG, primarul orașului este președinte ceea ce ne permite într-un fel și o legătură uh, directă uh, cu uh, politicul. Putem ajunge până la Cancelaria Federală dacă este nevoie. Am avut un jurnalist din Tajikistan care a fost oaspetele nostru, care uh, uh, prin intermedierea fundației, a avut dreptul să trăiască la Hamburg. El s-a deplasat la Moscova, deci nu în Tajikistan unde era uh, urmărit, ci s-a deplasat la Moscova și în zona de tranzit a fost reținut la Moscova pentru că între timp uh, existase o solicitare de extrădare din partea Tajikistanului. Deci, uh, o, autoritățile din Tajikistan au dorit să îl aducă uh, în Tajikistan a fost o situație deosebit de critică. Până la urmă însă i s-a permis să dea un telefon, a luat legătura cu noi, am intervenit și am reușit să intervenim pentru că era o diferență între momentul în care s-a încheiat acest acord de repatriere și momentul arestării a existat o neconcordanță și la nivel uh, politic foarte înalt. Uh, premierul orașului uh, Hamburg a luat legătura cu autoritățile din Moscova. cele din urmă, jurnalistul a fost pus în libertate, a putut să se urce în primul avion pentru alte întoarce la noi. Am trimis de altfel și o echipă a televiziunii germane la închisoarea din Rusia în care era reținut, deci el a putut să se întoarcă sănătos și suntem bucuroși că este în viață. Ceea ce mai este important uh, de spus în legătură cu fundația noastră, deci responsabilitatea uh, orașului este mare, pentru că cel care a înființat fundația a spus mi-aș dori să existe și o implicare a autorității orașului Hanseatic Hamburg uh, să își asume responsabilități pentru cei care sunt persecutați și urmăriți politic, să nu fie doar un sprijin moral, ci și un sprijin financiar și noi primim uh, trei uh, burse pe an din partea orașului Hamburg. Acest lucru este bătut în cuie și asta înseamnă 97.000 de euro la dispoziția noastră pe care putem conta în fiecare an, dar Asta, sigur, ne asigură nouă uh, supraviețuirea, dar mai avem sarcina suplimentară de a încerca de a colecta fonduri, pentru că noi ne dorim ca cel puțin 5 burse să fie finanțate pe an și dacă este vorba de burse pentru familii, sigur că uh, costurile sunt mai mari pentru că locuința pe care o punem la dispoziție trebuie să fie mai mare. Um, toate costurile de întreținere sunt mai mari de deplasare, deci eu am nevoie anual de 250.000 de euro. Mă bucur că Protect Defenders contribuie financiar, dar și alți donatori, pentru că în felul acesta ne putem finanța bursele ceea ce mai face orașul Hamburg, ne pune la dispoziție un birou eh, și în felul acesta asigură infrastructura, pentru că asta înseamnă că nu am eh, cheltuiel eh, de porto, nu am costuri legate de chirii, de convorbirile telefonice. Deci, asta ne oferă gratuit orașul Hamburg. Dar, eh, știți, eh, eh, în felul acesta a fost greu să, să vedem cum poate fi cazată fundația. Și am primit un mic birou în interiorul Tribunalului pentru Dreptul Muncii. Deci, suntem vecini cu judecătorii și asta într-un fel este leg- în legătură cu cei care sunt uh, urmăriți politic. Care sunt marile probleme? O dată pe an uh, se întrunește Consiliul de Administrație. Acolo eu nu am dreptul de vot, pentru că uh, eu i-aș invita pe toți cei uh, pentru care mă angajez și uh, mi-ar fi foarte greu să decid. Uh, până la urmă, să cineva trebuie să ia o decizie. Putem acorda, cum spuneam, 5 burse pentru 5 persoane și acest Consiliu de Administrație decide cine vor fi cei asupra cărora ne oprim. Sigur, eu după aceea um, iau legătura cu ambasada Germaniei uh, din țara în care trăiește respectiva persoană pentru a i se acorda uh, o viză, un drept de ședere dar uh, sigur că uh, este poate o procedură mai laborioasă. Încercăm însă să urgentăm acordarea uh, vizelor. Și după aceea, sigur, sosește invitatul, îl aștept la aeroport cu un buchet de flori. Sigur că pentru noi este o bucurie, o ușurare, pentru că e vorba și de salvarea unei vieți, dar sigur urmează după aceea persoana dezorientării, a dorului de casă, pentru invitat, adaptarea la o cu totul altă cultură. Există o mare diferență de mentalitate și de cultură între Germania și Asia sau America Latină. Și, sigur, ceea ce mai constituie o problemă. Este vorba de oameni cunoscuți care au uh, jucat un rol important în țara lor, au fost disidenți, au uh, jucat un rol de pionierat, dar în Germania sunt niște mari necunoscuți. Poate că există și o lipsă de interes din partea mass media de la noi de a populariza această prezență. Și unii uh, simt că se prăbușesc, au sentimentul, au sentimentul unei neputințe de a-și continua activitatea. Asta se întâmplă poate în primele trei luni, dar cu timpul oamenii își încarcă din nou bateriile, capătă curaj, încearcă să uh, participe la întâlniri politice, dezbateri, conferințe. Iar partea cea mai frumoasă a activității mele este uh, momentul în care um, pe fețele acestor oameni revine zâmbetul, pentru că după perioada de stres, de adaptare, eh, ne dau sentimentul că și-au eh, revenit, s-au regăsit. Noi uh, dorim uh, să uh, le conferim putere acestor oameni care pot schimba ceva. De fapt, dorim să-i ajutăm să se poată întoarce în țara lor, pentru că nu este un program pentru refugiați. Ei după un an ar trebui să aibă șansa de a se întoarce la ei acasă pentru a-și continua ă, munca acolo unde au început-o. Sigur, acesta este obiectivul. Uneori nu este posibil, cum se întâmplă cu oaspeții invitații noștri din Siria sau din Iran, câteodată chiar situația din Ucraina ă, se schimbă în perioada ă, respectivei burse. Bineînțeles că nu um, lăsăm uh, pe nimeni într-o situație disperată. Eventual le facilităm uh, accesul la obținerea dreptului de azil. Putem uh, colabora cu alte organizații, ICON sau Writers in Exile, dar când e vorba și de oameni foarte tineri, pot eventual să înceapă un nou studiu universitar sau să uh, facă un masterat sau un bachelor. Deci ne ocupăm de ei în asemenea situații și în uh, perioada următoare acelui an. Da, cred că acestea ar fi câteva lucruri pe scurt și poate Kamal poate să adauge ceva pentru că el a venit în aprilie în Germania de două luni deja și sigur că poate să ne împărtășească impresiile sale. Mulțumesc foarte mult pentru această punere în temă în legătură cu uh, profilul activității acestei fundații. Și acum, sigur că este interesant pentru noi să aflăm din partea cuiva care cunoaște această experiență um, uh, care sunt impresiile sale. Deci uh, aveți ocazia, domnul Ciamani, să vă povestiți uh, propria biografie, de ce a trebuit să vă părăsiți țara, cum uh, ați aflat uh, că există această oportunitate la Hamburg? Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Deci, vă rog să ne furnizați aceste date de background. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Am privilegiul de a mă afla aici și mă bucur foarte mult că văd pe toți acești susținători ai drepturilor omului și face o mare onoare să pot să vă vorbesc despre lupta noastră în regiunea Kurdistana Irakului. În cei 30 de ani de decernare a premiului Saharov, doi uh, susținători curzi au primit acest premiu și știți prin cum curzii au fost persecutați în Orientul Mijlociu, în Iran, Irak, Turcia și Siria. După 1991, regiunea Kurdistan a Irakului, printr-o răscoală, a devenit o regiune autonomă și după 2003, regiunea Kurdistanului pentru prima dată a fost recunoscută regional și internațional și conform Constituției noastre, to- toate drepturile curde au fost recunoscute prin Constituția irachiană. Acum, în Iran, uh, curzii sunt în continuare oprimați. Unul dintre activiștii curzi poate va fi executat în următoarele câteva zile trebuia să fie executat, dar datorit, datorită Ramadanului nu a fost executat și în Turcia, dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine situația și liderul kurd care este și candidat prezidențial în alegerile prezidențiale din 24 iunie, Salani Delbitaș, este în închisoare. Știți cum Bashar al-Assad în Siria a persecutat uh, curzii în istorie Însă ironia este că după 2003, după 1991, curzii din Irak am crezut că pentru prima dată vom avea democrație.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 Așadar, fiecare problemă a acestui spațiu pare să fie tema uh, cooperării interguvernamentale. O chestiune legislativă a Parlamentului European în calitate de legiuitor au fost îndeplinite o serie de obiective, pachetul azil, pachetul Schengen și alte dosare privind drepturile omului. Dar au fost și alte uh, pachete care au rămas pentru acest mandat, printre ele actualizarea uh, codului european al vizelor. Dați-mi voie să spun că o uh, Uh, politică comună și o legislație comună în domeniul vizelor este o necesitate pentru Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă în mod deosebit uh, o necesitate pentru Parlamentul European. Politica în domeniul vizelor nu mai este uh, exclusiv jurisdicția statelor membre. Parlamentul European trebuie să spună cuvântul atunci când legiferează pe această temă. Uh, la începutul acestui mandat uh, am așteptat din partea uh, Comisiei și Comisia a venit cu o nouă inițiativă în domeniu, o versiune actualizată a codului vizelor. Acest lucru s-a întâmplat în 2014, 2014 exact, imediat după ce Uniunea Europeană a intrat Uh, într-un nou episod al uh, uh, crizei așa numita mare recesiune care a început în 2008, cea mai gravă criză în Uniunea Europeană. Acest episod a fost cunoscut ca și criza refugiaților. Dintr-o dată, Fluxul de migranți și de refugiați a devenit o amenințare pentru Uniunea Europeană, pentru securitatea acesteia și chiar mai rău o amenințare la adresa identității Uniunii Europene. De aceea, întreaga procedură legislativă care tocmai începusă a fost oarecum intoxicată de această abordare negativă a migrației și problemei refugiaților. Drept consecință, acest dosar legislative, legislativ a bătut pasul pe loc timp de trei ani și nu a fost adus în discuție. Credeți-mă, Uh, am luptat uh, tot timpul pentru asta. Am reamintit că fiecare rezoluție adoptată de Parlamentul European pe durata acestui mandat a pus în discuție necesitatea unei abordări holistice a migrației, uh, a azilanților și refugiaților, amintind că refugiații nu sunt o amenințare, nu sunt uh, teroriști deghizați, ci din potrivă, oamenii aceștia fug de uh, uh, teroare și amintind că așa numita criză a uh, refugiaților, că de la începutul acestei crize, în Comisia Libe am organizat audieri uh, și am avut posibilitatea să auzim din partea ONG-urilor, activiștilor, uh, uh, chiar din partea reprezentanților bisericii, opinii și cerința ca Parlamentul European să uh, aibă o poziție. 90% din refugiați care, într-un fel, au reușit să pună piciorul pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, a făcut-o în mod ilegal. De ce? Pentru că nu au putut să o facă cu acte în regulă. Cum s-a întâmplat? Cum au venit? Ilegal, expunându-se uh, traficul ilicit de persoane și așa numitor rețele de uh, infractori uh, care îi ajută uh, pe acești oameni să treacă ilegal frontiera, mai ales uh, uh să vină prin Mediterana în uh, Uniunea Europeană, de multe ori pierzându-și viața. Este o situație îngrozitoare. Uh, Mulți dintre noi, cei din Parlamentul European, am uh, denunțat această situație ca fiind de nesuportat. Am uh, criticat în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, atât în uh, Comisia Libe, cât și în plenarele de la Strasbourg. Am cerut Comisiei să susțină principiul că trebuie să existe o cale juridică legală pentru acești refugiați ca să vină în Uniunea Europeană, pentru că oricum vor veni. Vor veni în mod ilegal, riscându-și viețile, pierzându-și viețile și pierzând viețile celor dragi. Ce am făcut? Am încercat încercat uh, să uh, promovăm această idee a unei vize în scopuri umanitare. Articolele 19 și 25 se referă la acest lucru. Uh, existând un temei umanitar ca excepție la procedură și cerința să se acorde viză cu o validitate teritorială limită, limitată, mă scuzați, pentru un singur stat membru în momentul în care persoana ajunge în Uniunea Europeană să primească permisul de a rămâne pe motive umanitare. Însă această cerere a fost respinsă în mod uh, consecvent de către Consiliu pentru că noi am adoptat versiunea noastră în Parlament printr-o procedură legislativă, însă o astfel de procedură legislativă nu se finalizează până când Consiliul nu ajunge uh, la un acord uh, cu uh, Parlamentul European uh, în urma discuțiilor tripartite, deci cu prezența Comisiei. Credeți sau nu, mai bine de 2 ani, Consiliul a uh, fost uh, a respins uh, această cerere a Parlamentului European. Au spus nu, nu, nu și niet, niet, niet. Uh, au ignorat uh, toate cererile ONG-urilor, asociațiilor profesionale, umanitare, experților în materie de azil și așa mai departe au uh, recurs uh, la niște argumente de ordin tehnic, nu este uh, momentul potrivit, au recurs și la argumente de tipul de ce să nu tratăm această problemă în dosarul relocării. De ce? Dacă deschidem ușa pentru vize umanitare, ce se va întâmpla? Ambasadele și consulatele uh, vor fi supraîncărcate și funcționarii civili vor fi uh, uh, inundați cu astfel de cereri de viză. Nu ne putem permite acest lucru. Deci am insistat să depășim această uh, greutate și am cerut uh, comisiei uh, prin aceste Uh, rapoarte din proprie inițiativă în baza articolului 225, uh, am cerut comisiei să uh, promoveze un nou dosar pe tema vizelor umanitare, astfel încât să avem independent această chestiune și astfel, până când nu e prea târziu, până la sfârșitul mandatului, să oferim ceva cetățenilor europeni care se uită la noi și așteaptă ceva de la noi, Parlamentul European, în acest uh, mandat sunt uh, raportorul uh, la raportul din proprie inițiativă și sunt convins că există temei juridic. Articolul 67, 77 și 78 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene să ceară Uniunii Europene să instituie un nou cadru juridic nu numai prin asigurarea gestionării uh, frontierelor externe ale Uniunii Europene, dar și un sistem comun de viză, un sistem uh, de uh, politici comune în domeniul vizelor. am avut așteptări foarte mari și ăsta este ultimul lucru pe care vreau să-l spun, atunci când uh, Curtea Europeană de Justiție uh, a Uh, a avut uh, un, uh, o speță de acest caz unde a fost solicitată în Belgia, la ambasada Belgiei, o viză umanitară și atunci persoanele care au cerut acest lucru au înaintat o cerere la Curtea Europeană de Justiție. Avocatul general a elaborat un raport și a spus că persoanele erau îndreptățite să primească o, vi o viză umanitară. Însă curtea a ajuns uh, cu o hotăr a ajuns la hotărârea că nu există obligație uh, juridică potrivit uh, status voului codului vizelor, așa cum se prezintă el acum, nu există obligația uh, legală ca statele membre să ofere să acorde asemenea uh, vize umanitare, dar nu este interzis, ci se așteaptă din uh, realizarea obiectivelor tratatului de la Lisabona ca statul membru să facă acest lucru în co-legislație cu uh, Parlamentul European. Asta am dorit să vedem. Vă rog uh, să nu uh, vă abțineți de la a vă spune părerea cât se poate de sus și tare. Și eu spun că este păcat uh, statele membre trebuie să meargă mai departe, să ajungă la un compromis cu uh, Consiliul, astfel încât legislația privind vizele umanitare să vadă lumina uh, zilei și în felul acesta să venim întâmpinarea acestei cereri pe care am ignorat-o în calitate de Uniune Europeană este un test uh, uh, după această perioadă prelungită de nerealizare a obiectivului propus. Am, totul a început cu recesiunea din 2008-2009. Deci, înainte de a nu fi prea târziu, Uniunea Europeană trebuie să, se, să fie la înălțimea valorilor uh, pe care le proclamă, pentru că al minteri uh, Uh, există o ruptură între obiectivele declarate și realizarea acestora și acest lucru nu este permis. E o contradicție ce trebuie depășită. Cred că ați uh, au avut o mostră de înflăcărare cu care colegii noștri din Parlamentul European discută această problemă. Sunteți cu toții invitați uh, să vizitați uh, expoziția. Ei apără uh, drepturile noastre potrivit normelor, notelor pe care le am aici. Întrebările sunt permise numai dacă există timp. Nu există timp, deci vă invit pe toți să veniți la să vedeți expoziția. vreau să ni se spună exact unde trebuie să meargă oamenii. Sau vă urmează. Da, bun. Pe cine urmează? Vă rog să ridicați mâna. Îi vedeți pe cei care au ridicat mâna. Îi urmați până la uh, locul unde este organizată expoziția. Vă mulțumesc tuturor și ne revedem uh, diseară și mâine.